să vă informez că, conform regulii 231 din regulile de procedură, nu am primit nicio solicitare de clarificare, deci corigendumul este adoptat. Conform regulii 105 aliniatul 6,